So, colleagues, I think we should start. Michele. <laughs> you want to start? Okay. So, I want to switch. Dragi colegi, începem. Am să trec la limba mea maternă, germană. Continuăm cu ședința comisiei noastre pe care am întrerupt-o la 12 și jumătate. Ne aflăm acum la punctul 16 de pe ordinea de zi, schimb de opinie cu Organizația Maritimă Internațională, OMI. Eu urăm bun venit astăzi alături de noi secretarului general, domnului Lim, și de asemenea directorului uh, Departamentului uh, Mediu Marin domnul Yamada. Domnule Lim și domnule Yamada, vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Funcționează interpretarea? Comisia pentru Transport, Turism, vă mulțumesc pentru timpul pe care vi-l uh, luați pentru a fi alături de noi și pentru activitatea, pentru a clarifica activitatea Organizației Maritime Internaționale. În ce privește emisiile de dioxid de carbon, transportul maritim se află în avangardă Uh, este în atenția tuturor și așa se va întâmpla și pe viitor. Pentru că toate sectoarele, toate ramurile transporturilor trebuie să-și aducă contribuția la acest efort de reducere a emisiilor. Salutăm uh, efortul de a stabili un obiectiv clar pentru reducerea emisiilor. Trebuie să asigurăm însă în același timp pentru toate sectoarele aceleași condiții de concurență. Iată de ce Comisia noastră este de părere că eforturile Uniunii Europene uh, în cadrul negocierilor de la OMI trebuie luate în calcul pe deplin. Sunt de părere că colaborarea între Parlament, mai ales între Comisia TRAN și Organizația Maritimă Internațională, trebuie consolidată. Am să vă dau cuvântul pentru 15 minute în total, după care am să rog deputații să adreseze întrebări. Ne-am împărțit astfel încât domnul Lim să primească cam 5 minute, după care domnul Yamada să aibă 10 minute la dispoziție pentru prezentare. Domnule Lim, vă rog um, să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am 5 minute la dispoziție. Am să încerc însă să-i ofer mai multe minute, mai mult timp la dispoziție colegului meu, În primul rând, vă mulțumesc. că Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să vă felicit de asemenea pentru alegeri și pentru realegere. Vreau de asemenea să-mi exprim profunda recunoștință pentru dialogul constructiv între OMI și Parlamentul European cu Uniunea Europeană în ultimii câțiva ani și aștept cu interes cooperarea Uh, strânsă și pe viitor. OMI s-a ocupat de o serie de probleme, de securitate, de mediu. Uh, la ora actuală însă suntem copleșiți de aspectele de mediu, mai ales cele legate de schimbările climatice. Sunt un punct important, uh, prioritar pentru OMI. Sper să putem colabora foarte bine cu deputații, cu eurodeputații. Avem 174 de state membre. Unii spun că ritmul progresului e lent, însă fiecare stat membru încearcă din răsputeri să facă progrese mult mai rapide technical issues, efficiency of... Ne concentrăm pe două aspecte. În primul rând pe eficiența motoarelor și în al doilea rând um, optimizări la nivel operațional, inclusiv uh, optimizarea vitezei. Investim de asemenea, acordăm de asemenea sub considerabilă atenție viitorului tip de combustibil pentru nave. Am să mă concentrez acum asupra energiei, pentru că e un sector important pentru noi. Am colaborat îndeaproape cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, pentru că avem același obiectiv. Iată de ce trebuie să colaborăm. Noi, de partea noastră, eu însumi, încercăm să ne facem tot ce ne stă în putință pentru a ne aduce aportul la gestionarea unor probleme ecologice, mai ales schimbările um, climatice. Sunt, um, am putea spune, probleme de natură de-a dreptul umanitar. Încercăm să dezvoltăm o reală filozofie care să stea în spatele progresului pe care îl facem acum. În concluzie, doresc uh, să invit Parlamentul European să coopereze să continue să colaboreze cu noi și să ne sprijine activitatea. Vom, sta tot, vom face tot ce ne stă în putință pentru a veni cu un standard uh, cât se poate de înțelept când vine vorba de condițiile echitabile pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lim, pentru acest discurs introductiv. Îl rog acum pe domnul Yamada să ne prezinte discursul dumnealui. And I'd like to add some details. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să dau câteva detalii, dar foarte pe scurt. Organizația Maritimă Internațională este o agenție specializată a Națiunilor Unite care se ocupă de reglementările globale în ceea ce privește siguranța și securitatea maritimă și mediul marin. Am adoptat peste 50 de instrumente internaționale obligatorii, mai ales SOLAS, um, siguranța vieții pe mare și MARPOL. Aceste convenții sunt foarte importante și prin a pe amândouă le modificăm o dată sau de două ori pe an. Iar ultimul amendament uh, intră în vigoare cam într-un an și jumătate prin procedura de acceptare tacită. Așa procedăm la OMI și adunarea OMI reprezintă cel mai important uh, organ, 174 de state membre, dar se organizează doar o dată la 2 ani. De aceea Consiliul nostru este foarte important, se ține de două ori pe an și avem acum 40 de state membre, din care 10 sunt state membre ale Uniunii Europene. Sigur că Uniunea Europeană are o voce foarte importantă la OMI, ca de obicei. Aș dori să mă refer acum la Convenția Marpol, care reprezintă convenția de bază care vizează prevenția poluării aerului în orice circunstanțe ca urmare a activității navelor. De exemplu, uh, substanțe dăunătoare, chimice, um, petrol, dar și um, uh, deșeuri reglementăm și uh, deșeurile din plastic marine. Există acum în anexa 5 o interdicție pe care acum o consolidăm și mai mult în acest sens. Însă astăzi aș dori să mă refer la anexa 6 care se referă la preîntâmpinarea poluării aerului ca urmare activității navelor. S-a dovedit a fi un instrument foarte important. Poate știți, în primul rând, că uh, există o limitare a limitelor de oxid de sulf. De la începutul anului acesta, conținutul de sulf în combustibili pentru nave este limitat la 0,5% față de 3,5% înainte. Reprezintă un pas foarte important pentru noi și, după cum știți, de la 1 martie vom interzice transportul de carburanți cu uh, cantitate de sulf mai ridicată. De asemenea, avem o altă limitare pentru NOx și, de asemenea, o reducere încă și mai importantă la dioxid de carbon. Am uh, introdus uh, indexul de design pentru energie, pentru eficiență energetică obligatoriu, se referă doar la nave. Îl avem din 2013 și avem o abordare treptată. Și de anul acesta se cere o reducere de 20% pentru navele noi, în ceea ce privește intensitatea în carbon și din 2025 uh, se va solicita o reducere cu 30%. Însă, după cum știți, pe baza um, strategiei noastre inițiale, a trebuit să accelerăm această reducere. Așa că, la următoarea sesiune din aprilie, ne așteptăm să se adopte și mai multe um, amendamente la această anexă 6 a Marpol pentru a accelera și a consolida această fază 3 începând din 2020 până în 2022, um, astfel încât să atingem până atunci 30% reducere. Iată cum ilustrăm strategia inițială privind GES a organizației noastre. Important este că până în 2030 intensitatea asupra climei ar trebui să se reducă cu 40% pentru toate navele, atât noi cât și existente, și până în 2050 să se impună o reducere cu 70%. Și, și mai important, până în 2050, emisiile de GES din, uh, uh, cauzate de nave ar trebui să se reducă la jumătate față de nivelul din 2008. Cu albastru, vedeți pe grafic, situația business as usual, dacă nu s-a schimbat nimic. Iar uh, până în 2050 ar trebui să avem o reducere de 50%. Aici, cu precădere, navele trebuie să facă o decarbonizare. Aceasta este ambiția uh, strategiei noastre. Iată o altă ilustrare a strategiei noastre inițiale. Practic, ce spunem aici? Am văzut că în 2008 am avut cam 950 de milioane de tone și am vrea să reducem la sub 400 de milioane de tone până în 2050. Cu o linie punctată e situația fără schimbări, cu albastru vedem partea de măsuri de design și Uh, tehnologice, de exemplu îmbunătățiri ale motoarelor sau ale structurii navelor. Cu portocaliu avem măsurile operaționale, care ar putea să includă o optimizare a vitezei sau gestiunea flotelor sau orice tip de management în porturi, partea de intrare în port, de exemplu. Însă nu e destul. Și cu verde, vedeți, nevoia de a avea niște măsuri inovatoare, cum ar fi um, combustibili uh, fără carbon, cum ar fi hidrogenul și amonul și tehnologii uh, foarte inovatoare, cum ar fi energia eoliană. Printr-o combinație de astfel de factori, considerăm că putem să îndeplinim obiectivul nostru foarte ambițios până în 2050. Apoi, încă o modalitate de a ajunge la un transport maritim uh, cu emisii zero de carbon. Sigur, organizația noastră este un, um, o autoritate de reglementare globală și vrem să promovăm uh, cercetarea și dezvoltarea în combustibilii fără carbon. E foarte important. Putem să facem asta în cooperare consolidată cu industria navală și cu șantierele navale dar și cu centrele de cercetare și de dezvoltare. Vrem să implicăm um, aceste centre să se concentreze pe combustibilii fără carbon. Și, în plus, ne trebuie și un mecanism de uh, piață pentru a um, sprijini um, preluarea tehnologiilor și carburanților fără emisii de carbon. Acest lucru se, trebuie să se facă mm, și prin reglementare și aici sunt binevenite orice propuneri. În acest moment suntem într-o fază în care ne uităm la termenul scurt, până în 2023. Ne concentrăm așadar pe niște măsuri pe termen scurt, dar asta nu înseamnă că nu salutăm și propuneri legate de uh, piață, de măsuri bazate pe piață pe baza acestora putem să luăm în considerare și astfel de aspecte. E foarte important să nu lăsăm pe nimeni în urmă în activitățile noastre. Avem um, programe de cooperare tehnică, avem un program care se cheamă ITCP și un uh, proiect uh, foarte interesant. Avem, sigur, participarea statelor membre și avem o rețea finanțată de Uniunea Europeană, se cheamă MTCC și o serie de centre de cooperare în domeniul maritim. Sunt foarte importante și foarte apreciate, însă proiectul se încheie la finele acestui an. Noi chiar apreciem foarte mult uh, cooperarea Uniunii Europene și sperăm să putem contribui și mai mult în acest sens. De asemenea, în uh, strategia noastră inițială am transmis un mesaj foarte important către industrie. Am uh, primit și din partea industriei o serie de inițiative pentru a reduce emisiile de carbon în navigația maritimă. Ca o concluzie, ne considerăm că facem uh, progrese la OMI, așa cum am promis în strategia noastră inițială și aceasta va fi revizuită în 2023 dorim să consolidăm și mai mult um, aspectele de cercetare și de dezvoltare. Ca mesaj final, uh, vă invităm să vă alăturați eforturilor noastre către un uh, cadru de reglementare global unic. Uh, vă apreciem foarte mult sprijinul. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Yamada și domnule Lim. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste discursuri introductive. Acum, în Parlamentul nostru, lucrurile se vor petrece în felul următor. Deputații vor adresa întrebări, în primul rând coordonatorii, după care reprezentanții grupurilor politice în această comisie. Începem cu PPE-ul. Mi s-a spus că doamna Adamovici va fi cea care va interveni, așa că o rog să-și adreseze întrebarea. Fiecare deputat are trei minute la dispoziție. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Și le mulțumesc invitațiilor noștri pentru că au venit în fața comisiei noastre astăzi. Am discutat uh, cu un uh, jurist din Camera de Comerț din Gdansk uh, și în baza acestor contribuții această reuniune este foarte importantă pentru mine. Și acum voi trece la limba polonă. Astăzi avem cu toții înainte o luptă importantă, o luptă care trebuie să fie cât mai eficientă împotriva schimbărilor climatice. Ținând seama de consumul mare de combustibili fosili, ar trebui să precizăm că sectorul transporturilor maritime este un, o sursă mare de gaze cu efect de seră și deci un responsabil major pentru schimbările climatice. Uniunea Europeană are o strategie de transformare treptată a transporturilor maritime prin eliminarea treptată a tuturor uh, uh, echipamentelor și navelor care uh, sunt emitente mari de gaze de, cu efect de seră. Avem acum o dispoziție a Uniunii Europene prin care se poate efectua o verificare, o estimare a emisiilor de dioxid de carbon uh, emise din sectorul uh, a, a dioxidului de carbon emis din sectorul maritim. Această regulă, acest regulament care permite lucrul acesta, este acum în curs de revizuire, astfel încât sistemul acesta de măsurare să fie ajustat pentru a reflecta sistemul global de evaluare a datelor în ceea ce privește consumul de combustibil fosil de către de, uh, de navele deci de, din, din sectorul maritim. După cum probabil uh, vă dați seama, avem două sisteme pe care le putem folosi, cel european și cel internațional, cel mondial. Cu alte cuvinte, navele care fac transport maritim pentru Uniunea Europeană trebuie, sunt în situația de a trebui să respecte două tipuri de standarde, două uh, seturi de standarde, ceea ce nu e nici pe departe o situație ideală din punctul de vedere al uh, operatorilor din uh, sector. Lucrurile însă nu se opresc aici. Ne-am început activitatea pe marginea Pactului Ecologic European, potrivit căruia Până în 2050 uh, trebuie să facem în așa fel încât Europa să devină primul uh, continent neutru din, punctul de, din punct de vedere climatic. E un plan ambițios. Avem sistemul acela de schimb de emisii ETS la nivel european și toate aceste lucruri trebuie să se reflecte și în sectorul maritim. S-a vorbit deja aici despre problema decarbonizării și despre planurile aferente. Eu aș avea însă următoarea întrebare. Strategia inițială pentru reducerea gazelor de seră emise de către nave din 2018 prevedea o serie întreagă de măsuri Apoi s-au adoptat o serie întreagă de măsuri ulterioare legate de emisiile de dioxid de carbon, cu aplicare pe termen mediu și lung. Ați putea să ne spuneți care e viziunea dumneavoastră cu privire la eliminarea emisiilor de dioxid de carbon produse de, către, de nave în următorii ani? Pe, pe urmă, m-am referit deja la sistemul european de schimb de emisii de dioxid de carbon, acel ITS. Aveți cumva în vedere să instituim un sistem asemănător și la nivel internațional, la nivel mondial, pentru că transporturile maritime reprezintă un sector eminamente mondial prin natura sa. De aceea, a limita aceste reguli doar la Europa doar la Uniunea Europeană este într-un fel insuficient, nedrept chiar. Câte vreme vorbim de un sector cu dimensiune mondială, a trebui și măsurile să aibă aceeași dimensiune. Apoi, care sunt sectoarele în care considerați dumneavoastră că ar trebui să se colaboreze mai mult? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum pentru grupul SID are cuvântul. Thank you. Uh, and also... Domnul Danielson, mulțumesc, îi mulțumesc și domnului Lin și domnului Yamado pentru prezentări. Înverzirea sectorului maritim și sectorului transporturilor maritice, maritime este foarte importantă și aș vrea, dacă se poate, să adresez câteva întrebări, o să văd dacă pot să-mi descifrez notițele proprii, în legătură mai întâi de toate cu acea discrepanță, decalajul acela în ce privește emisiile, partea de reducere care trebuie să provină din utilizarea unor noi tehnologii și a unor noi combustibili. Aveți în vedere cumva o inițiativă la nivel global pentru a accelera un pic transformarea aceasta dacă ne punem de acord asupra mm, combustibililor uh, folosiți în sectorul maritim, tehnologiei folosite în sectorul maritim, există cumva în acest sens o inițiativă la nivel global pentru a accelera un pic procesul? Și apoi, ne-ați putea da mai multe detalii cu privire la tehnologiile pe care considerați că, care, s-ar, care considerați dumneavoastră că s-ar putea folosi, că ar putea începe să se folosească. Vorbiți în acel um, în acea diagramă pe care ne-ați prezentat-o de anumite tehnologii care ar trebui să fie folosite până în 2030, până în 2050. Nu mai e foarte mult până atunci. Ne puteți da mai multe detalii? Pe urmă, apropo de ETS, subiectul a fost Uh, dezbătut și Comisia își propune să introducă și sectorul maritim în ITS. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta și aveți poate în vedere să uh, dați o dimensiune globală acestui, acestei idei? Sau cum, puteți, cum vedeți evoluția uh, la nivel internațional? Mulțumesc foarte mult! Acum, domnul Gardi pentru Renew. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Eu vorbesc în numele doamnei Nightingale, care nu a putut fi prezent aici. Mă bucură să constat astăzi un acord global cu privire la strategia de a reduce emisiile din sectorul transporturilor maritime, în dorința de a menține o condiții echitabile la nivel internațional și aștept cu interes propunerile Organizației Maritime Internaționale în acest scop. Am așadar câteva comentarii la care aș dori să știu ce, despre care aș dori să știu ce părere aveți. Mai întâi, ca reacție în parte la măsurile care au intrat în vigoare anul acesta, se folosesc tehnologii de către armatori, o serie întreagă de noi tehnologii. Aș vrea să știu care este reacția dumneavoastră. Și în ce privește combustibilii alternativi, ne puteți da mai multe detalii cu privire la planurile și inițiativele întreprinse de Organizația Mondială Internațională? Considerați că sectorul ar trebui să se bucure de maximă libertate de a-și alege combustibilii alternativi pe care îi consideră mai potriviți și, în fine, Sectorul se inovează rapid. Sunt multe inițiative menite să ducă la reducerea amprentei de carbon din sectorul maritim. Aveți în, în uh, intenție să stimulați adoptarea unor astfel de inițiative și să veniți și cu altele noi? Mulțumesc! Um, Domnule Gade, veți mai pune și dumneavoastră în calitate de deputat întrebări? Mi s-a spus că ați luat acum cuvântul în numele coordonatorului dumneavoastră. Vreți să mai puneți o întrebare și în calitate de deputat? Vreți asta la sfârșit sau acum imediat? Mulțumesc foarte mult. Intervin atunci din nou. Domnule secretar general, îmi face deosebită plăcere că sunteți astăzi aici, pentru că este un subiect deosebit de important și un subiect fierbinte, dacă trebuie să se includă, pentru, pentru că sistem, transporturile maritime se includ în sistemul ITS. Evident că sectorul trebuie să-și reducă amprenta de carbon, așa cum spuneați și dumneavoastră, iar provocările legate de schimbările climatice trebuie abordate la nivelul Uniunii Europene, însă să nu uităm că schimbările climatice nu se pot soluționa nu, numai de către Uniunea Europeană ci trebuie să-și găsească o soluție la nivel internațional. Tocmai de aceea e atât de important ca măsurile pe care le punem noi în aplicare aici în Uniunea Europeană să fie exportate și dumneavoastră și Organizația Maritimă Internațională puteți să le folosiți. Sistemul ITS însă nu este exportabil. În al doilea rând, ITS reflectă numai 17% din emisiile globale de dioxid de carbon din sectorul transporturilor, la nivel deci internațional, afectând circa 70%, 17% din emisii. Dacă doriți să faceți ceva pentru, peste, pentru restul de peste 80% de emisii, deci 80% din emisii la nivel internațional, trebuie să se întâmple ceva la nivel internațional. Apoi, în ce privește măsurile bazate pe piață legate de reducerea emisiilor din Uniunea Europeană, Acestea pot fi exportate, de asemenea, între ghilimele, către Organizația Maritimă Internațională, astfel încât să se realizeze și la nivel internațional astfel de eforturi de reducere. Apoi, în ceea ce privește delocalizarea emisiilor de dioxid de carbon, un sistem ETS internațional ar fi de folos. Dar ETS singur nu este măsura potrivită, după părerea mea, de a reduce emisiile. De aceea, domnule secretar general, ne puteți spune ce părere aveți dumneavoastră cu privire la delocalizarea emisiilor de dioxid de carbon uh, și de reducere a emisiilor care ar putea să funcționeze la nivel internațional? Mulțumesc! Mulțumesc mult, mult foarte mult. Următoarea Vorbitoare doamna Paulus de la Verzi. Chair, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, domnule Yamada. Mă bucură că ați venit astăzi în fața noastră, pentru că, iată, v-ați răpit din programul dumneavoastră, din timpul dumneavoastră, pentru a ne prezenta uh, planurile avute în vedere de OIMI și apreciem foarte mult acest lucru. Eu sunt raportor într-un dosar legat de uh, Uh, acest subiect și aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri. În legătură cu prezentarea dumneavoastră, pe ultimul slide, se spunea acolo că e foarte important să se reducă la 1,5 grade Celsius procesul de încălzire globală câtă vreme unul dintre cei mai importanți uh, dintre statele dumneavoastră membre, mă refer la insulele Marshall, este acum în pericol, pur și simplu existența sa este în pericol din cauza uh, creșterii nivelului mării. Apoi, ambițiile în materie de climă, cum le veți uh, aduce în linie cu acest apel pe care îl faceți? Pentru că spuneați că vreți să reduceți emisiile cu 50% până în 2050 eu citesc în ultima vreme, am tot citit uh, rapoarte ale unor oameni de știință care arată că pentru, 4, pentru o probabilitate de 40% de limitare cu 1,5% a încălzirii, trebuie ca până în 2040 cel târziu să devenim neutri din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Dumneavoastră vorbiți de 50%, dar până în 2050. Ce părere aveți despre aceste lucruri și cum intenționați să respectați uh, nivelul de ambiție de care avem cu adevărat nevoie? Apoi când vorbeam cu uh, părțile interesate, cu actorii, am făcut-o des în ultima vreme, mi-au atras atenția că clienții le cer să le spună care este amprenta de carbon pe care o are un bun care a fost transportat pe cale maritimă. și se tem foarte mult că uh, parametrii mărfurilor respective, mărfurile respective vor avea vor, nu vor raporta corect, nu se, va raporta, nu se vor raporta corect parametrii așa cum trebuie. Pentru că e nevoie de acești parametri pentru a calcula amprenta de carbon și se preferă să nu se raporteze. Deci aș vrea să vă întreb cum aveți în vedere includerea unor astfel de parametri în mod echitabil pentru ca la nivel internațional toată lumea din industria maritimă să aibă aceleași uh, condiții, level playing field. Apoi, sectorul transporturilor maritime, ca și în cazul aviației, este unul dintre puținele sectoare care nu face obiectul niciunui efort de stabilire a prețurilor. Considerați că un sistem de stabilire a prețurilor prin uh, impozitare, prin ITS, ar putea genera venituri pentru cercetare și dezvoltare, mai ales pentru companiile mai mici, care nu au posibilitatea să facă investiții din capitalul propriu pentru cercetare și dezvoltare. Apoi, nu sunteți de acord că atunci când în 2023 va trebui să vedeți uh, uh, o decizie, n-ar fi cazul să aveți deja o experiență cu acest sistem? Pentru că, pentru a răspunde și domnului Gader, dacă, stabiliți un sistem, dacă stabilim un sistem în Uniunea Europeană Asta nu o să fie doar pentru armatori, desigur, ci pentru toate navele de la, din port care intră în porturile noastre. Indiferent de pavilion, indiferent de armator, indiferent de operator, e vorba de nava care intră în port, deci va fi o măsură nediscriminatorie și în felul acesta am putea avea datele necesare până în 2023, atunci când Uniunea Europeană își va stabili un ETS uh, închis specializat pentru transportul maritim, putem să, cerem, să le cerem tuturor celorlalți să ni se alăture la nivel internațional și eu cred că ar fi un pas înainte foarte important pentru că criza climatică se accelerează. Probabil că ați citit ultimele știri despre emisiile de metan, foarte tulburătoare informații, de aceea v-aș uh, îndemna să luați cât mai rapid măsuri în domeniul acesta al climei. Mulțumesc! Văd că nu mai există alte întrebări. Am și eu uh, o întrebare în calitate de deputat acum la final. E o întrebare mai degrabă de natură practică. Din cât am putut constata la noi, în Germania, în porturile noastre, mai ales în ceea ce privește navele de croazieră, acele nave care stau zile, de-a lungul zilei în port, sunt uh, alimentate cu curent, au un agregat uh, cu diesel sau cu păcură și pentru multe nave din industria croazierelor și nu numai, ar putea exista un potențial considerabil de a contribui la obiectivul pe care ni l-am fixat în Europa și la nivel global. Mă întreb dacă pe viitor ar putea lua în calcul această modernizare și restructurare în porturi din motive organizatorice, logistice, poate. Poate puteți spune câteva propoziții în acest sens. Mulțumesc foarte mult și aștept cu mare interes răspunsurile dumneavoastră. Uh, thank you, uh, uh. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund um, cu un comentariu general, după care am să îl rog pe directorul nostru să nuanțeze răspunsurile. Înainte de toate, grație Acordul de la Paris privind schimbările climatice și obiectivelor de dezvoltare durabile care au fost adoptate în 2015, înainte de acordul de la Paris. Situația în urma acordului de la Paris a fost complet diferită. Eu însumi am fost uimit de schimbare și la OMI avem 174 de state membre. Acum conștientizarea acestui subiect e mult mai mare decât uh, în trecut. Uniunea Europeană a oferit 10 milioane de euro pentru a crea, după cum spuneam mai devreme, un centru de cooperare pentru tehnologie maritimă, care are 5 birouri uh, regionale. Diseminează informații relevante și oferă informații și asistența acelora care activează în regiune. Vorbim de China, Panama și în Kenya. Pe lângă tot acestea, OMI a pus în aplicare o serie de proiecte de cooperare tehnică cu um, alte cuvinte, tot acest efort combinat se bazează pe obiectivele de dezvoltare durală și cele ale acordului de la Paris. Contextul e complet diferit așadar la ora actuală, o conștientizare sporită. În al doilea rând, există o neînțelegere în ceea ce privește nivelul nostru general de ambiție, cel puțin până în 2050. Cu alte cuvinte, dacă se ia în calcul posibilitatea de a crește eficiența flotelor, uh, după care, dacă analizăm navele individual, asta înseamnă că eficiența energetică a navelor, reducerea emisiilor, ar trebui să fie de cel puțin 80%. Noi spunem 50% cel puțin și uh, e vorba de un volum combinat de emisii. Dacă luăm însă volumul fiecărei nave, vorbim de o reducere de cel puțin 80% un nivel enorm de ambiție, practic. După cum spunea directorul nostru mai devreme, există și un factor important de eficiență energetică și operațională al motorului. Aici uh, am putea include cam 50% de reducere a emisiilor, însă cum gestionăm celelalte 50% rămase? Fără, fi, fără tehnologie nu putem face îmbunătățiri. Iată de ce la OMI încercăm să ne concentrăm pe cercetare și dezvoltare. Cum să folosim tehnologia, cum să o dezvoltăm, cum să dezvoltăm tehnologia solară, de pildă, și să o aplicăm în sectorul transporturilor maritime. În ceea ce privește ultimul comentariu făcut de domnul președinte, referitor la furnizarea de energie, de alimentarea cu energie pentru navele de croazieră. Depinde de instalațiile portoare. În funcție de aceste instalații, anumite porturi au posibilitatea de a pune la dispoziția navelor un uh, scurt lanț de alimentare, astfel încât navele nu sunt nevoite să pună în funcțiune propriul generator, pot fi alimentate. Există însă un număr limitat de porturi care dispune în instalațiile sale de uh, capacitatea de alimentare. Anul trecut, din fericire, am adoptat o rezoluție comună împreună cu um, Asociația Internațională a Porturilor pentru ca împreună să facem un efort pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Deci, această asociație portoară colaborează acum cu OMI și vom încuraja și alte porturi pentru a um, se dota de capacitatea de, cu lan- de alimentare electrică cu lanț scurt. S-a mai uh, abordat un punct uh, delicat, dar uh, aș dori să îl las pe director, pe domnul director să răspundă. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să fac câteva comentarii suplimentare. În uh, ce privește mecanismul de raportare și verificare și sistemul de colectare a datelor, deși există anumiți parametri diferiți, peisajul se armonizează ce privește uh, de pildă emisiile pentru mine punctul important în ceea ce privește mecanismul de raportare și verificare este că datele colectate privind emisiile navelor să fie fiabile. Începând de anul trecut avem obligația de a colecta datele. Deci din 2019 aceste date, datele din 2019 vor fi raportate în acest an, după care secretariatul va, le va analiza. Rezultatul analizei va fi, va fi după a comunicat și poate peste 2-3 ani, când în 2023, de altfel, când ne revizuim strategia privind emisiile de gaze cu efect de seră, vom folosi toate aceste date acumulate pentru a ne revizui strategia. La ora actuală realizăm un studiu, studiu cu numărul 4, analizăm emisiile de până acum și facem estimări referitor la viitoarele emisii. Pe baza rezultatelor acestor studii ne vom revizui politica. În al doilea rând, ce privește sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. După cum știți, Initial strategy mentioned... măsurile bazate pe piață sunt uh, considerate ca fiind măsuri pe termen mediu din 2023 până 2030. În același timp însă, conform strategiei noastre, nu putem respinge nicio, măs- nicio propunere referitoare la aceste măsuri bazate pe piață înainte de 2023. Dacă avem așadar o bună propunere, le putem lua în calcul. Subiectul, aspectul important e însă că acest sistem ar trebui să fie global. Iată un subiect important. Am putea avea un sistem asemănător cu ETS. Obiectivul e de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de nave Dacă tot ne întrebați de obiectivul de 1,5 grade Celsius, amintit în prezentare, într-adevăr, la ora actuală, strategia noastră 2018 se bazea pe obiectivul IPCC obligatoriu de 2 grade. 1,5 e un obiectiv cu caracter voluntar. Acum însă IPCC a subliniat că obiectivul de 1,5 grade e important, de caracter prioritar. Acum, în momentul în care ne vom elabora strategia, vom evalua aceste date, ar trebui să dăm dovadă de ambiție, vrem să decarbonizăm transportul maritim complet. La ora actuală spunem până, până la finele secolului, dar poate fi accelerat uh, ulterior. Organizația Maritimă Internațională este un for mondial și, bineînțeles, trebuie să ținem cont uh, de interesele nu doar țărilor dezvoltate, ci și în curs de dezvoltare. Avem nevoie de sprijinul acestora și în alte domenii. Cam atât. Uh, vrem să dăm dovadă de ambiție, e clar. Acesta este mesajul meu actual. Au mai existat și alte întrebări. Secretarul general deja spunea că cercetarea și dezvoltarea este foarte importantă pentru noi. Poate știți că viitorul, la viitoarea întâlnire din aprilie se va discuta despre propunerea uh, fondului și Consiliului de Cercetare Maritimă. Arare ori industria vine cu propuneri în acest sens. Au propus uh, colectarea unei taxe obligatorii și, pe, și ulterior acele fonduri să fie folosite pentru cercetare și dezvoltare, mai ales pentru eficientizarea combustibilelor. Iată de ce așteptăm cu mare interes rezultatul discuțiilor viitoare. Cu siguranță e o propunere pe care merită să o reținem și pe viitor. Cercetarea și dezvoltarea e foarte importantă, nu doar în ce privește această propunere din partea industrie, industriei. Am uh, început deja să facem o evaluare a ciclului de viață al combustibililor, a amprentei lor de carbon. Am început deja După cum spuneam, pe viitor ar trebui să luăm în calcul măsuri bazate pe piață. Și, în cele din urmă, ce privește un sistem de comercializare a certificatelor de emisie, cred că deja l-am dezbătut pe îndelete. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să vin cu câteva completări la răspunsul directorului, mai ales în ceea ce privește sistemul de comercializare a certificatelor de emisii ca măsură bazată pe piață. Avem măsuri cu caracter pe termen scurt, mediu și lung, în funcție de strategia noastră, însă măsura bazată pe piață este inclusă drept element al măsurilor pe termen mediu. Acum trebuie să ne elaborăm strategia până în 2023, inclusiv măsurile uh, bazate pe piață. Trebuie să vorbim de aceste măsuri. După cum uh, spuneați, transportul maritim este o industrie globală mult mai complicată decât aviația. Avem probleme legate de naționalități, de diferitele țări traversate, Iată de ce credem că ar trebui să existe standarde globale, universale, când vine vorba de măsurile de piață. Iată de ce acum Uniunea Europeană ia în calcul anumite măsuri, precum ETS, și, după cum știți, Uniunea Europeană va face un studiu de impact în acest sens. Odată ce aceste propuneri vin la OIM, la OMI, îmi cer scuze, uh, le uh, vom dezbate, vom analiza avantajele și dezavantajele, vom vedea care e cea mai eficientă. Atât uh, pentru transportul maritim în general, cât și transportul de marfă. Vom încerca să ajungem la un mecanism global. Însă aș vrea să punctez faptul că nu putem recurge deocamdată la un mecanism global pentru că ar distorsiona buna funcționare a traficului maritim pe viitor. Uh, ce privește sursele de energie, aspectele tehnice reprezintă doar 50% fără surse viitoare de energie, nu ne vom descurca există anumite evoluții tehnologice relevante pentru viitorul nostru. Trebuie să vedem cum putem aplica aceste noi surse de energie marelor uh, nave um, transoceanice. Eu cred că dacă investim mai mult efort, vom putea găsi o soluție în curând. Odată ce avem această soluție, vom putea da recomandări um, armatorilor și statelor membre de a um, se încline mai degrabă spre o anumită opțiune. Știți că la ora actuală se vorbește mult despre um, biocombustibilul pe bază de hidrogen sau amoniac. Tehnologia evoluează Trebuie să vedem cum putem prelua aceste evoluții și să le adaptăm la sectorul nostru. Trebuie să facilităm acest salt. În ceea ce privește echipamentul navelor, acel scrubber, Există, la, la ora actuală are loc o întâlnire a, a Comisiei uh, de Resort. Aici vorbim despre armonizarea criteriilor referitor la cum se poate gestiona fluidul acumulat de aceste scrubbere. Așteptăm uh, concluzii pe jumătatea, pe la mijlocul anului viitor, astfel încât să le putem pune la bună în aplicare la nivel global. Totul depinde, bineînțeles, de condițiile locale. Dacă vorbim de un port mic, vorbim de un spațiu mult mai redus. Cadrul de armonizare general va fi însă elaborat pentru a putea accelera în acest fel procesul cât se poate de mult. Aș aminti de asemenea pe lângă cele spuse de domnul director, că atunci când am adoptat uh, recomandările referitoare la conținutul redus de sulf, la momentul respectiv eram în primul an ca secretar general. Atunci uh, a avut loc o confruntare considerabilă la um, Comitetul pentru Protecția Mediului Marin. În cele din urmă, președintele Comisiei uh, pentru Mediul Marin a adoptat obiectivul pe 2000, pentru 2020. Însă eu, pe baza experienței mele, am fost foarte îngrijorat referitor la implementare, pentru că E vorba de um, armatori, de furnizori de combustibil, um, atelierele navale, întreaga industrie, să vedem cum le putem, uh, cum putem uh, reuni toți acești actori în procesul de punere în aplicare. Eu am fost foarte îngrijorat. Noi uh, am făcut tot ce ne-a stat în putință Deocamdată însă am ajuns la sfârșitul acestei perioade uh, ca toată lumea a muncit din răsputeri. Avem uh, planuri ambițioase, atât la nivel internațional, cât și la nivelul Uniunii Europene. Important este să colaborăm, pentru că doar așa putem găsi o soluție și o putem pune în aplicare. Mi-am uh, terminat primul mandat acum uh, patru ani și am început uh, al doilea mandat anul trecut și am apreciat în mod deosebit cooperarea cu Parlamentul European. Am primit delegații ale Parlamentului în repetate rânduri la Organizația Maritimă Internațională. Vă apreciem foarte mult, am colaborat. Așa că eu sunt optimist și cred că putem depăși orice provocare ar putea apărea pe viitor. Așa că, deocamdată, aprecierile mele. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, domnule Lim, domnule Yamada. Cred că ați văzut că și pentru comisia noastră este foarte important să purtăm un schimb constant de opinii. Știu că sunteți invitat constant și la alte comisii ale Parlamentului, dar cred că întâlnirea de astăzi a arătat încă o dată că Comisia Transporturilor pentru, din Parlamentul European este foarte importantă pentru dumneavoastră și pentru noi. Este important să purtăm acest schimb de opinii și vă invit în numele colegilor să veniți uh, în viitorul apropiat să există o anumită frecvență constantă a întâlnirilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Domnule Yamada, vă urez sănătoșire grabnică. Am înțeles uh, că ați venit uh, cu curjele. Vă mulțumesc pentru că stați alături de noi aici. Wir machen eine Minute Pause. Un minut pauză, după care continuăm.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 So, dear colleagues, we go on with our next... Stimați colegi, mergem la punctul următor și ultimul de astăzi. Voi vorbi germană. Avem acum o dezbatere cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene. E o deosebită plăcere să le să urăm bun venit doamnei Vinceva, care este director uh, Uh, general în uh, interimar al um, GRC, dumnei ne va explica despre activitățile acestui centru în sectorul transportului. E o instituție foarte importantă pentru sectorul de care ne ocupăm și deși pentru uh, comisia noastră este important să aflăm mai multe despre aceste activități, mai ales în, în această mm, perioadă în care vrem să folosim cât se poate de bine noile tehnologii. Vă dau cuvântul timp de 15 minute. Uh, thank you very much, Chair, and uh, good afternoon, everyone. Vă mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Mereu uh, îmi face plăcere să vin la Parlamentul European pentru că noi considerăm că uh, Trebuie să fim din ce în ce mai democratici și mai deschiși către cetățenii noștri și către reprezentanții direct aleși de acestea, aceștia, așa că îmi face plăcere să vă prezint activitatea noastră pentru cei dintre dumneavoastră care nu cunosc centrul nostru comun de cercetare. Vă spun în câteva clipe despre ce e vorba. Suntem Serviciul de Știință și de Cunoaștere al Comisiei Europene unul dintre cele aproximativ 30 departamente ale Comisiei Europene. Rolul nostru este să producem și să gestionăm și să tragem concluzii cu privire la cunoașterile, cunoștințele care sunt necesare pentru redactarea politicilor de către Comisia Europeană. Ne bucurăm foarte mult că sprijinim cu probe independente politicile Comisiei Europene pe întreg ciclul de politici. Iată numele meu. În prim slide, spre informarea dumneavoastră, ca să vă arăt um, actori implicați. De portofoliu se ocupă comisarul uh, Maria Gabriel, um, se ocupă de directorul general um, privind cercetare și uh, inovare, dar de asemenea partea de Uh, management a cunoștințelor și mai departe și avem și relațiile interinstituționale. Probabil că este unul dintre factorii cei mai interesanți pentru dumneavoastră, pentru că este cel care se ocupă de chestiuni interinstituționale, dar se ocupă și de mm, estimări uh, și de Uh, bazarea politicilor pe fapte. Suntem amplasați în 5 state membre, în 6 locuri, două situri în Belgia, aici uh, um, în Bruxelles, dar și în Hel, uh, în țările de jos, în Sevilla, în Spania, în Ispra, în, Ispra, în Italia. Vrem să um, oferim uh, comisiei niște cunoștințe independente uh, bazate pe fapte care să poată fi incluse în ciclul de politici. Avem multe parteneriate, ca orice instituție de cercetare ne trebuie un cadru de referință pentru excelență. Avem cam o mie de parteneriate cu peste um, cu diferite instituții din întreaga lume și avem 1400 de publicații științifice pe an cu acest efect secundar suntem cea de-a treia instituție de cercetare din lume în funcție de numărul de citări. E important pentru că um, la partea de credibilitate e un indicator interesant. Ce facem cu privire la transportul uh, rutier și provocările viitoare? Ar fi bine să vă spun din capul locului câteva provocări um, foarte evidente din prezent și din viitor. Menționez în primul rând că transportul rutier reprezintă cauza a 25.000 de decese pe an pe continentul nostru și peste un milion de persoane sunt rănite în accidente rutiere. Asta conform statisticilor noastre. Apoi, dacă vorbim de partea economică, între 1 și din uh, PIB-ul UE reprezintă pierderea economică doar ca urmare a aglomerației pe șosele. Și dacă vorbim despre aspectele ecologice, din păcate, transportul rutier reprezintă unul dintre factorii de vârf de poluare, împreună cu încălzirea, reprezintă poluatorii principali, mai ales în zonele urbane. Și al doilea factor de emisii de gaze cu efect de seră în Europeană. Așadar, sunt multe probleme de rezolvat aici la partea de sustenabilitate, pierdere economică și sănătate. Dacă ne uităm la tendințele actuale, dacă nu aducem o schimbare în politicile noastre și în, um, prin inovare, situația nu prea se prezintă bine, nu prea se întrevăd îmbunătățiri în viitorul uh, apropiat inclusiv dacă, se, dacă vorbim despre implementarea ODD-urilor. Ne trebuie așadar politici și măsuri tehnologice ca să inversăm tendințele. Ce facem la centrul nostru comun de cercetare? Să facem o cercetare pe subiecte, lucrăm Uh, cu toate celelalte departamente ale comisiei. Acoperim subiecte cum ar fi migrația, transportul, energie, mediu, agricultură, securitate. Și în toate aceste domenii am încercat anul trecut să grupăm uh, cunoștințele în rapoarte emblematice pentru a informa Comisia viitoare cu privire la cele mai importante tendințe. Vedeți um, am pre prezentarea și aici în sală, dacă vă interesează, vă, vă rog să luați exemplare. Avem, de exemplu, rapoarte pe inteligența artificială, avem un raport foarte interesant pe viitorul uh, orașelor, apoi încă unul cu privire la viitorul uh, muncii și al competențelor și încă unul cu privire la viitorul transportului rutier. Vă prezint câteva puncte importante din acest uh, raport privind viitorul transportului rutier în care examinăm tehnologiile și tendințele sociale și cum se vor proiecta acestea în următorii 50 de ani. Ce am examinat au fost patru factori. Automatizarea, conectivitatea, tehnologiile cu emisii scăzute de carbon și economia partajării. Ă, aceștia reprezintă factori foarte importanți pentru mobilitatea pe șosele în Europa și modul în care vor um, atrage schimbări în deceniile viitoare. O voi prezenta pe următoarea imagine câteva exemple de astfel de tendințe. Ce arată studiile? În general, conectivitatea și automatizarea pot să ducă la capacitatea șoselelor cu 40%, cu 20% și pot să ducă la scăderea accidentelor rutiere cu 90%. Dar dacă ne uităm la aspectele negative, poate să crească prezența mașinilor, pe autoturismelor pe șosele. Uh, dacă ne uităm la partea de mobilitate partajată, se constată în uh, Statele Unite că există Uber și Lyft, uh, cele mai folosite aplicații de acest fel, și acolo se constată o creștere a utilizării autoturismelor pentru că oamenii uh, um, folosesc uh, aceste autoturisme în loc de transportul în comun. Uh, ceea ce uh, ne poate uh, face să credem că va crește creșterea cu uh, cererea cu 50% și se ar putea să crească returnarea către uh, transport privat uh, cu 30%. Sunt tendințe negative pe care trebuie să le examinăm. Iar elaborarea politicilor trebuie să țină cont de toate aceste provocări într-o manieră integrată și holistică. Am identificat uh, ca modalitate foarte interesantă de mers mai departe um, laboratoarele concrete, reale. Vrem ca cetățenii să ne arate care este comportamentul lor și ne trebuie niște soluții care să se testeze în viața reală pentru a putea să proiectăm uh, posibilitățile din viitor. De aceea, aceste laboratoare în viață, să le spunem, trebuie să folosite mai intens ca să poată să ducă la găsirea de soluții în politici. Un astfel de laborator unde facem proiecții noi um, este cel de pe unul dintre siturile noastre, în Ispra unde testăm, testăm uh, mobilitatea conectată, automatizată, partajată, servicii uh, de prestare a transportului de la un punct la o destinație și vă invit să invitați acest sit uh, ISPRA să vedeți ce facem acolo. E interesant ca experiență de laborator în viață, dar și să vedeți ce se testează și ce probe reies. Unul dintre trendurile despre care vă vorbeam uh, când menționam raport, rapoartele noastre emblematice se referă la conectivitate. Ce aș dori să vă arăt aici este modul în care cercetarea și tehnologiile inovatoare pot să se monitorizeze în întreaga Europa, dar și în întreaga lume, lucru care ne poate furniza informații cu privire la oportunitățile în termen de investiții și cum se proiectează Europa în peisajul acesta. Ce am identificat um, prin sistemul nostru TRIMIS, care face, um, care Uh, monitorizarea inovării în transport, e bine am descoperit că sunt multe tendințe legate de mm, tehnologiile legate de hidrogen și de electricitate, însă cele mai mari investiții în acest moment se îndreaptă către logistică de comunicare și tehnologii privind cabinele. E foarte interesant să vedem cine unde investește ca să putem să poziționăm uh, Europa în, în contextul global și să furnizăm informații cu privire la um, locurile unde s-ar putea găsi potențial și mai mare de inovare. De asemenea, interesant este că preluarea pieței a acestor um, de către piața acestor tehnologii este încă destul de mică. Deși se dezvoltă tehnologiile, uh, pe piață nu ajung. Aici, pe acest site, vedeți un instantaneu cu privire la ce facem noi la uh, centrul nostru cu privire la interoperabilitate. Vedeți aici că examinăm um, interoperabilitatea pentru vehiculele electrice, um, de încărcare și integrarea rețelele inteligente. Avem uh, testare um, în laborator, la situl din Ispra. E o contribuție cheie la partea de decarbonizare. Dacă veniți la Ispra, vă putem arăta și mai multe și vă putem răspunde la mai multe întrebări legate de tendințele acestea. Încă un exemplu este cel um, legat de Florența. E vorba de distribuirea spațială a cererii de energie și nevoile clienților de infrastructură de încărcare. Dacă dispunem de aceste um, informații pentru orașe, ne ajută foarte mult să uh, trasăm uh, deplasările, nevoile de parcare și de încărcare a mașinilor electrice, ceea ce poate um, permite autorităților uh, municipale, locale să-și conceapă și să-și planifice infrastructura. Deci, analiza spațială face parte și ea din munca noastră. Pe slide-ul acesta vedeți un exemplu de activități pe care le desfășurăm pe partea de baterii. Suntem unii dintre participanții la Alianța Europeană pentru Baterii, inițiată în cadrul comisiei anterioare. Acolo studiem uh, tendințele de preluarea tehnologiilor pentru a sprijini politicile din acest domeniu. Din analiza noastră este că uh, bateriile litiu-ion um, vor um, fi mai ieftine cu 50% ca urmare a reutilizării și utilizării în alte scopuri ale acestor baterii. Utilizarea în alte scopuri poate să mm, se aplice la mm, aplicații după mm, ciclul de viață al bateriilor în mașini, ceea ce poate să contribuie la o reducere încă și mai mare a costurilor. E o piață care va crește și vedeți pe al doilea strat de date cum am putea să avem rezultate și mai bune la partea de cotă de piață și ce constatăm pentru Europa este că deocamdată aici sunt uh, doar 3% din, e doar 3% din piață, însă vedem un potențial de a ajunge la până la 25% la din piață, având în vedere creșterea cererii și um, pentru că um, ar fi un lanț de valoare mai bun pentru bateriile interne. Deocamdată nu se întâmplă acest lucru, dar sperăm că prin uh, alianța aceasta privind bateriile să putem să folosim această perspectivă. Pe următorul slide puteți vedea uh, activitățile de testare a bateriilor ale centrului nostru. Testăm performanța, care este un factor evident uh, de încredere a consumatorii noștri, consumatorilor noștri, dar evaluăm și standardele de performanță, astfel încât să putem veni în sprijinul sustenabilității, al durabilității sectorului. Deci diferite aspecte legate de uh, testarea bateriilor care pot să conducă la o creștere a durabilității și a încrederii consumatorilor. Vorbeam despre aglomerația pe șosele. Un exemplu din activitatea noastră îl reprezintă indicatorii pe care îi folosim pentru a explora posibilități de reducere a acestei aglomerații. Pe grafic puteți vedea aici media, timpul mediu pe an petrecut de șoferi în aglomerație. Per fiecare țară, media pe Uniunea Europeană este de 40 de ore pe an. Adică o săptămână de lucru, cu alte cuvinte, o cinzecime din timpul nostru anual de lucru. Vorbim doar de aglomerație. Deci când mașina este practic blocată, nu, se poate, nu poate înainta, e blocată de celelalte mașini din aglomerație, din... Uh, With regard to the societal implications of mobility, so this is uh, one... Uh, și deci aceasta reprezintă o cinzecime din uh, uh timpul de lucru anual. Apoi explorăm noile tehnologii și modul în care, uh, ace, în care transportul uh, ar putea să aibă un impact asupra economiei. Există în, în, în funcție de marca mașinii piese piese mai multe la unele față de altele, uh, ceea ce ar însemna că în cazul uh, mașinilor electrice ar, s-ar crea mult mai multe locuri de muncă pentru, uh, pentru producerea acestora. Deci, n-ar trebui să avem o idee strâmbă despre modul în care ar fi afectate locurile de muncă și economia în general doar din acest exemplu al trecerii la mașinile electrice. Și, în fine, ultima mea observație, care se referă la viitorul transportului rutier. Concluzia noastră este că doar schimbările tehnologice pot să ne ofere viitorul pe care ne-l dorim în materie de transporturi. Însă trebuie să avem în vedere și guvernanța, deci noile tehnologii trebuie să vină în sprijinul unor noi modele de guvernanță care să asigure o distribuție adecvată a persoanelor pe drum și să existe o reglementare a accesului la infrastructura rutieră din punctul de vedere al optimizării uh, utilizării uh, infrastructurii de transport rutier. Ceea ce este fundamental pentru noi este să avem un dialog cu cetățenii, pentru că ei sunt aceia care vor fi creatorii acestor noi modalități de transport în viitor și beneficiarii lor și deci ei ne vor susține în uh, conceperea viitorului pe care ne l dorim din acest punct de vedere. Prin urmare, e fundamental un dialog cu cetățeanul. Asta voiam să vă spun așa numai ca să vă deschid apetitul pentru acest subiect. Puteți să consultați și website-ul nostru pentru mai multe detalii sau să ne vizitați la ISPRAM, să vedeți și capacitatea noastră analitică și de laborator în cadrul Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Frau Viceva, vielen Dank für Ihren Vortrag. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vinceva, mulțumesc pentru prezentare și vă mulțumesc pentru invitația pe care ați adres, ne-ați adresat-o în Italia. Ne-ar face foarte mare plăcere să venim la vară, dacă se poate, nu glumeam. Vizit, oaspeții noștri din sesiunea anterioară ne-a oferit de asemenea prezentări foarte interesante. Iată și o prezentare fascinantă din partea dumneavoastră. Acum voi deschide sesiunea de întrebări. Domnul Salini are primul cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Am apreciat mult această prezentare din mai multe motive. Desigur că în ce privește cercetarea și inovarea, o preocupare importantă pentru noi, această preocupare se leagă și de buget. Noi avem o mare problemă pe care o creează propunerea de, din zilele noastre, propunerea din acest moment, care înce- este pe drumul acesta șerpuit, meandrat al uh, instituțiilor care reduce, taie din resurse și uh, taie, de exemplu, 3% din propunerea inițială privind Horizon a Comisiei, ceea ce nu ne încântă. Însă, punctual, uh, în legătură cu un subiect uh, tematic apropo de Horizon, m-a cam surprins această distribuție pe clastere față de ce se întâmpla în trecut. Sigur, sunt semne de întrebare, mai ales în ce privește modul în care au fost create aceste clastere. M-am întrebat mereu de ce transporturile și mobilitatea nu sunt uh, așezate într-un același departament cu industria. Da, sunt puse alături de climă. Desigur, răspunsul este evident, transporturile au intrat în atenția multora, întrucât sunt principalul vinovat uh, pentru poluare. Așa este arătat acest sector cu degetul. Sigur că transportul are și transporturile au și alte, au și avantaje, prezintă utilități numeroase pe lângă riscurile pe care le, uh, cu care sunt asociate. Dar am apreciat foarte mult felul în care ne-ați prezentat dumneavoastră activitatea, pentru că modul în care dezvoltați această cercetare se concentrează pe automatizare, pe decarbonizare și pe conectivitate. Deci, iată elemente care subliniază importanța reală a transporturilor. Noastră știți foarte bine, dar simt nevoia să reiterez că noi aici, în Parlamentul European, atunci vor, când vorbim de transporturi, vorbim și de decarbonizare de 9, 9, de 9 cazuri din 10. Temele legate de automatizare, de conectivitate, riscurile pe care le presupune partajarea autoturismelor și așa mai departe, necesită o intensificare a procesului de cercetare în legătură cu plusvaloarea pe care mașinile moderne le pot, o pot aduce în modelul de dezvoltare pe care ni-l dorim. Și acum, una peste alta, iată care este întrebarea pe care voiam eu să vă adresez. Dumneavoastră, din poziția dumneavoastră. Ce părere aveți despre dezbaterea noastră politică? Ce riscuri identificați, identificați dumneavoastră în preocuparea aceasta noastră privitoare la procesul de decarbonizare ca singur argument care aproape că devine o obsesie uh, pentru dezbaterea noastră și pentru discursul pe care îl avem noi cu privire la mobilitate? Mulțumesc și acum pentru S și D, domnul Danielson. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru prezentare. Foarte interesant uh, să aflăm mai multe despre activitatea dumneavoastră și, de-al din prezentare a rezultat și complexitatea, dar și importanța sectorului transporturilor pentru Uniunea Europeană. Am câteva întrebări. Poate că o să mă refer și eu mai întâi, cum spunea colegul, tot la decarbonizare întâi. Și cercetarea dumneavoastră privitoare la electrificare ne-ați prezentat uh, informații în legătură cu asta, dar ne puteți spune mai multe și despre carburanții alternativi și care e punctul dumneavoastră de vedere cu, posibil, cu privire la posibila producția acestor carburanți alternativi, respectiv folosirea lor uh, în diferite mod, mo, modele de transport. Numai pentru transportul rutier se pot folosi ei sau ar putea deveni o prioritate folosirea lor și în alte moduri de transport. Și acum, ajungem la electrificare. Ce părere aveți uh, de pe urma uh, cercetării pe care o aveți, cu privire la cercetările pe care le aveți, cu privire la posibilitatea electrificării transporturilor, a mijloacelor de transport pe lungă, pe lungă distanță? Sau s-ar putea electrifica, s-ar putea crea rețele de uh, re, rețele de drumuri, dacă nu de autostrăzi uh, electrificate. Deci asta voiam să vă întreb. Cum, cum aveți în vedere dumneavoastră electrificarea transportului pe distanțe lungi? Mulțumesc și acum din partea Renew îi dau cuvântul colegului domnului Flego. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei uh, pentru prezentarea deosebit de interesantă pe care ne-a prezentat, ne-a oferit-o și în numele coordonatorilor uh, Renew am onoarea să vă adresez și eu câteva întrebări. Îmi face și plăcere să vă adresez aceste întrebări pentru că am terminat o facultate exact din acest sector al transporturilor. Sigur, prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă și activitatea dumneavoastră, în mod vizibil, este fascinantă și de foarte bună calitate. Asistăm la o dezvoltare din ce în ce mai mare a tehnologiilor folosite pentru a uh, susține mașinile automatizate, autonome. Suntem aproape la a treia generație a acestui tip de tehnologie. Se vorbește acum de al patrulea nivel de automatizare. A patra generație. Iar în ceea ce privește progresele în acest sens, când considerați că se vor putea categorisi Uh, drumurile pentru uh, uh, pretabile la utilizarea acestui transport automatizat. Apoi, ce tip de regulamente considerați că ar trebui să fie propuse de Comisia Europeană în acest domeniu? Aș vrea să știu ce reglementări ar trebui să avem în vedere pentru ca uh, transportul să fie mai ecologic, să se pună accentul pe mașinile automatizate, chiar de a patra generație, care probabil vor apărea în curând. Acestea sunt întrebările mele și aș vrea să vă împărtășesc și o observație, o remarcă personală. Vă rog să mă corectați dacă greșesc, însă dacă s-ar putea ca jumătate din orașele noastre să folosească numai automobile electrice. Considerați că acest lucru ar duce la probleme pentru aprovizionarea de energie electrică, deci practic ar exista crize din acest punct de vedere? Ar duce asta la o pană de curent? Mulțumesc, domnule Flego. Urmează grupul ID care se pare că a plecat în vacanță complet. Iată de ce doamna Paulus acum de la Verzia cuvântul. Thank you, um, Ms. Mulțumesc foarte mult, doamnei Vinceva, pentru că a venit în fața noastră astăzi pentru a ne prezenta această cercetare foarte interesantă. Cu siguranță voi studia cu atenție raportul pe internet, fiindcă mi se pare fascinant ce faceți. Mai ales că aveți o abordare generală. Puneți centru, în centrul mobilității omul și nu mașina. În Germania ni se, se spun, cetățenii spun din ce în ce mai des că vor să-și uh, reia în posesie spațiul public. Oamenii se plâng mereu de aglomerație, de faptul că stau blocați în mașini în fiecare dimineață. Unii spun, păi trebuie să construim mai multe șosele pentru că în felul ăsta voi ajunge mai rapid la, la serviciu. Alții spun, păi iată, în Copenhaga este foarte mult loc pentru uh, pietoni și pentru biciclete, ce frumos e acolo. Cumva cele două abordări nu se întâmplă întâlnesc nicăieri. Și apropo de ce spunea domnul Flego, aș vrea și eu să vă rog să faceți niște sugestii concrete de propuneri pe care Comisia le-ar putea face. O, o, o, o politică din partea Comisiei bazată pe cercetare solidă care să fie în avantajul cetățenilor. Ce sugestii ați avea în acest sens? Și pe de altă parte, aveți vreo cercetare legată de zonele rurale? Există și acolo posibilități de transport public? Se face cumva vreo cercetare cu privire la mobilitatea la cerere, mobility on demand, care ar putea fi o soluție acolo unde un transport public uh, oferit cu regularitate nu este fezabil din punctul de vedere al veniturilor municipalității respective. Paulus Vă mulțumesc, doamna Paulus. Și acum, din rândurile coordonatorilor pentru GUE, are cuvântul doamna Cuntura. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult doamnei Vinceva pentru prezență și pentru prezentarea sa deosebit de interesantă. Am următoarea întrebare. Centrul de cercetare comun are în vedere cumva realizarea unui studiu privitor la tranziția justă, echitabilă, la dimensiunea socială a acestor uh, modificări în sectorul transporturilor? Este foarte important pentru noi să vedem care ar fi efectele acestei tranziții asupra populației cele mai vulnerabile, în special asupra celor care trăiesc în regiunile mai puțin populate sau pe insule. Trebuie să fim pregătiți cu măsuri adecvate pentru a răspunde și nevoilor lor. Apoi uh, vorbeați despre combustibilii alternativi, un subiect care ne interesează foarte mult. Eu aș, m-aș referi la hidrogen Spuneați că sunt investiții, se fac investiții majore în hidrogen pentru transport, sectorul transporturilor. Aș vrea să pun accentul pe dimensiunea durabilității în sectorul transporturilor și v-aș întreba dacă puteți face o predicție, dacă puteți să, pre, să, să anticipați când va deveni uh, când va deveni ecologic, când va deveni sustenabil uh, hidrogenul pentru trans- sectorul transporturilor sau chiar pentru, nu numai pentru transportul rutier, ci și pentru aviație. Mulțumesc foarte mult! Mai sunt două înscrieri la cuvânt. Doamna Thaler. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Conținutul foarte interesant și felicitări pentru rapoartele emblematice pe care le-ați amintit. Am două întrebări succinte. Prima se referă la deosebirea între mobilitatea în zona urbană și în zona rurală. Ne-ați arătat că un studiu a arătat că petrecem 40 de ore pe an în ambuteiaje și că acest lucru are și consecințe economice. E vorba de o pierdere de 1 până la 2%. Aș vrea să vorbesc că uh, acest lucru se referă la nivelul general la Uniunea Europeană, dar aveți date concrete referitoare la cum stau lucrurile în spațiul uh, urban și cel rural? În al doilea rând, mă interesează subiectul bateriilor. Dacă vorbim de vehiculele electrice, bateriile sunt privite de îndată negativ pentru că nu se știe cum să se procedeze în cazul în care există, se produce un accident. Cred că am citit cu toții um, studii referitor la acest lucru. Există, de pildă, inițiative de testare privind um, propuneri pentru a doua viață pentru baterii? Mulțumesc! Dank, um... Mulțumesc foarte mult! Am și eu o întrebare pe care doresc să vă adresez care se alinează un pic la cele întrebate de doamna Thaler. E vorba de bateriile pentru vehiculele electrice. E una din marile provocări. Când aceste baterii nu mai pot fi folosite pentru autovehicul. Experții spun că atunci când își ating 80% din randament, uh, există deja nevoia de a schimba aceste baterii. Ele trebuie atunci reciclate, însă experții spun că înainte există un pas prealabil și anume că putem folosi aceste baterii pentru stocare. Ne vom lovi de problema următoare, în momentul în care dorim să extindem mai mult energiile regenerabile, dorim să le consolidăm la nivel național, există întotdeauna uh, aceste vârfuri, um, de pildă pentru energia solară, întotdeauna la prânz și în cazul energiei eoliene, când bate vântul foarte puternic, putem folosi aceste baterii din um, vehiculele electrice pentru a stoca energia. S-au făcut uh, studii de cercetare pentru a vedea cum putem extinde această piață și să uh, trecem la această a doua utilizare a bateriilor, să le dăm o a doua viață acestor baterii de mare valoare, pentru că includ materiale importante și uh, scumpe. Și, în al doilea rând, cum pot fi reciclate, având în vedere posibilitățile actuale de care dispune? Mulțumesc! Uh, first of all, thank you very much for the... Mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul pozitiv mai întâi de toate, și de la bun început, cred că ar trebui să precizez că Centrul de Cercetare Comun face doar cercetare, nu face propuneri, sugestii de acțiune politică, ci vine în sprijinul acțiunilor politice pe care le propun colegii noștri din uh, departamentele de politică, directorii generali, Comisia Europeană. Deci aș fi extrem de prudentă, nu vreau să uh, trec granița aceasta, n-ar fi sănătos, pentru că noi trebuie să rămânem neutri din punctul de vedere al politicilor. Vrem să rămânem neutri din punctul de vedere al politicilor, tocmai pentru a fi credibili. Deci de câte ori este vorba de propuneri de regulamente, de opțiuni de politică, ezit să răspund, chiar dacă în, în mintea mea am și eu opiniile mele personale. Voi porni de la subiectul buget. Mai întâi de toate, sper să se ajungă la un acord pentru a arăta că Europa este în măsură să ia decizii și sper ca bugetul acesta să fie un buget bun, decent. Nu pot anticipa, nu pot uh, să mă antepronunț, nu pot să comentez. Este foarte important însă ca șefii noștri de state și de guverne să-și asume răspunderea și astăzi este ziua Z. Apoi, vorbeați de clustere în cadrul noului Horizon Horizon Europe. Încă o dată, acesta e portofoliul nostru, nu este portofoliul nostru, este portofoliul colegilor de la cercetare și inovare. Iar transporturile sunt într-adevăr asociate cu clima. Trebuie să vă spun că în nexusul nostru tematic avem un directorat pentru o direcție generală pentru energie, climă și transport. Asta nu înseamnă că nu se leagă și de industrie și economia productivă. Și aș spune că este important să urmărim ce propuneri va face Comisia acum? Va exista o comunicare cu privire la strategia în domeniul industriei, care se va publica pe 10 martie și partea de producție va fi prezentată cu acea ocazie. Asta nu înseamnă neapărat că în cazul în care s-ar grupa cu clică, dacă se grupează cu clima, și problema decarbonizării joacă un rol fundamental. Nu înseamnă, deci, acest lucru că uh, sectorul uh, transporturilor, nu e considerat un sector productiv, ci pentru că se întâmplă acest lucru pentru că vrem ca până în 2050 să devenim neutri din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon în Europa și acest lucru este ceva care necesită eforturi atât de mari încât ne obligă cumva să facem eforturi mai mult în sensul acesta și uh, mută sectorul transporturilor în clusterul pentru climă. Vă referiți la neutralitate din punctul de vedere al mobilității, zice vorbitoarea. Da, Transporturile, transporturile sunt, fără îndoială, o funcție fundamentală pentru economiile noastre și, deci, reprezintă un sector foarte important. În ce privește combustibilii alternativi, voi da cuvântul expertului nostru. Eu vreau să vă ofer uh, un răspuns cât mai precis uh, din partea expertului nostru pe această temă. Și, apropo de hidrogen, aș vrea să răspund acum la mai multe întrebări. Uh, Știți că la Horizon 2020, sub Horizon 2020 a existat o acțiune comună cu privire la utilizarea hidrogenului. În acești 5 ani, poate mai puțin de 5, deci în timpul celor 5 ani, aproape 5 ani de existență, această măsură a adus la oaltă cercetarea și afacerile pentru a dezvolta o tehnologie spre desfășurarea acestei tehnologii, a acestui combustibil, utilizarea sa, iar costul utilizării hidrogenului ca urmare a scăzut foarte mult. Suntem acum foarte aproape de a fi competitivi față de alte tipuri de surse de energie pentru transporturilor. Avem deja uh, parcuri auto de autobuze care folosesc hidrogen am asistat la evoluții majore din punctul de vedere al competitivității și scăderii costurilor, dar și al creșterii securității în ultimii aproape 5 ani. Ce vom face în continuare cu această întreprindere comună? Da, cred că o vom continua și Centrul Comun de Cercetare oferă multă cercetare pe această temă. Referitor la electrificare, mai exact, La întrebarea aceea dacă e posibil să se folosească electrificarea și pentru transportul pe lungă distanță, iarăși o să-i dau cuvântul colegului meu pentru a vă răspunde. Referitor la automatizare și la vehiculele de a patra generație. Referitor la orașe. Vă încurajez să citiți raportul nostru privind orașele, pentru că mobilitatea în orașe este foarte bine reflectată acolo. Ce mai conține acel raport? Cum se folosește spațiul din orașe? Asta ca să răspund și la întrebarea aceea cu privire la modul în care să folosim spațiul citadin pentru construirea de mai multe drumuri sau în alte scopuri. În, cercetare, în cercetarea noastră am arătat că mobilitatea este un serviciu care nu se centrează doar pe autoturisme sau pe alte tipuri de uh, mijloace de transport, ci este menită să găsească orice mijloc pentru a asigura acest serviciu. Deci mobilitatea nu se leagă doar de infrastructură sau de un vehicul, trebuie să ne concentrăm pe modul în care trebuie oferit serviciul, privind, serviciul mobilității. Pe serviciu trebuie să ne concentrăm și nu pe vehicul. Așa vedem noi mobilitatea. Referitor la întrebarea legată de zonele rurale, dacă vă întoarceți la unul dintre slide-urile pe care vi le-am prezentat, acolo unde vă spuneam că pierdem în fiecare an circa 40 de ore în ambuteiaje, vedeți pe linia care se află mai jos, în diagramă, suma sau numărul uh, pentru spațiul, pentru zonele rurale. Deci am făcut aceste calcule privitoare la ambuteiaje și în zonele rurale. Avem studii nu numai pentru mediul urban, ci și pentru zonele, mobilitatea din zonele din afara spațiului urban. Mi s-ar părea interesant să știu de la dumneavoastră care este decalajul de cunoaștere, de cunoștințe, care trebuie umplut și cu informații și cunoștințe de la noi. Putem, de asemenea, să colaborăm și cu alte institute de cercetare, pentru a vă oferi aceste informații. Care este deci decalajul? Care este volumul de informații de care aveți nevoie de la noi? Nu vă putem da propuneri de politică, dar vă putem da informație și acolo unde identificați lipsa informației puteți să ne atrageți atenția ca să vă oferim noi. În ceea ce privește tranziția justă, tranziția echitabilă, Apropo de acest subiect, lucrăm la multe domenii. Am început un proiect pilot cu privire la regiunile miniere în tranziție, regiunile carbonifere în tranziție și punem accentul pe vulnerabilitățile sociale ale economiilor aflate în tranziție. Este un raport pe care suntem în curs de a elabora și sunteți invitați să mergeți să vedeți pe site-ul nostru ce am făcut noi în acest domeniu. Colaborăm în acest sens și cu DG Regio, sunt 7,5 miliarde de euro pentru fondul, în fondul pentru o tranziție justă și deci suntem un partener al lor, le oferim informație, cercetare, cunoaștere, deci nu stăm cu mâinile în sân, lucrăm la acest subiect. Cât privește a doua viață a bateriilor, începusem deja să vă explic ce facem în acest sens. Este evident că E necesară reutilizarea bateriilor, o a doua viață pentru acestea, ținând, seama de, ținând seama de materialele prețioase pe care le conțin bateriile. Putem, deci, să trecem la o a doua, la un al doilea strat de activitate în ce privește uh, reutilizarea bateriilor. Cum putem să folosim baterii de la mașină în casă, acasă, pentru depozitarea energiei pe care apoi să o folosim uh, în orele de vârf. Deci să încărcăm bateria în timpul nopții și apoi să o folosim în timpul zilei dacă nu folosim uh, autoturismul. Iată o posibilitate. Important e să folosim în mod inteligent toate posibilitățile de stocare energiei care ne stau la dispoziție. Cât privește autoturismele, pe măsură ce mașinile electrice vor uh, înlocui mai mult, uh, mai pe o scară mai largă, autoturismele convenționale, bateriile lor vor putea să fie folosite în mai multe scopuri, în mult mai inteligent și oportunitățile vor crește. Și acum mă voi opri și voi da cuvântul colegului meu pentru a vă răspunde la întrebări. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să răspund la acele întrebări care vizează combustibilii alternativi, hidrogenul. E vorba de domenii mult mai complicate din sectorul transporturilor, transportul aviatic, căile navigabile interne, printre altele. Avem o părere în acest sens, dar uh, nu e meseria noastră să ne dăm cu părerea, suntem oameni de știință, așa că am să încerc să vă ofer un răspuns științific. Știți deja, probabil că nu există o soluție care să ne rezolve toate problemele, așa că avem diferite opțiuni care răspund diferite, unor diferite nevoi. Avem um, vectorii uh, care pot fi folosiți cel mai bine pentru a transporta energia în transport. Pentru atinge obiectivul um, unei societăți neutre din punct de vedere al emisiilor în 2050. Am început deja discuțiile cu DigiClima în ceea ce privește revizuirea obiectivelor um, privind emisiile de dioxid de carbon în transportul rutier. Bineînțeles, trebuie să analizăm mai îndeaproape ce e deja disponibil pe piață ca tehnologie, ca și combustibil, cum putem folosi cel mai bine acest uh, ce există. Se pusese o întrebare referitoare la electrificarea camioanelor. Există această posibilitate. Dincolo însă de o serie de teste demarate deja în Europa, în statele membre, nu const, am constatat uh, o utilizare pe scară largă. Dacă priviți costurile de infrastructură, cred că înțelegeți deja că uh, Electrificarea autostrăzilor în Europa presupune costuri enorme. Pe lângă dificultățile legate de aplicarea acestei tehnologii, pentru că e nevoie de linii electrice care să treacă pe sub poduri, prin tunele. Există alte posibilități în ceea ce privește combustibilii alternativi pe termen scurt, Același lucru se aplică și căilor navigabile interne, am putea folosi gaz natural lichefiat sau biocombustibil. În sectorul aviației, situația e un pic diferită. Hidrogenul nu pare să fie o opțiune la ora actuală. pentru că energia pe kilogram de transportator nu e suficientă pentru a înlocui combustibilul lichid folosit la ora actuală. Prin urmare, e nevoie de concepte mai inovatoare și cred că în curând vom uh, vedea uh, mișcare în acest sens, pentru că atunci când există o nevoie, cineva pe piață va veni cu un răspuns, cu o soluție. În ceea ce privește celula pentru hidrogen, am uh, văzut o serie de evoluții din partea producătorilor din uh, sectorul transporturilor uh, ușoare și grele. Poate fi o soluție pentru transportul greu de a folosi, de pildă, în locul unui ansamblu pentru un camion să se folosească două celule dezvoltate, concepute pentru autovehicule. Aici însă nu cercetătorul e cel care ia decizia, ci jucătorii de pe piață și ei vor fi cei care vor găsi cele mai bune soluții, cât și cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Cred că am acoperit principalele aspecte referitor la care s-au ridicat întrebări. Dacă nu, vă rog, puteți reveni cu întrebări cu mare plăcere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Vom veni cu siguranță cu întrebări suplimentare, dar nu astăzi. Pentru că, deocamdată, ședința noastră a ajuns la sfârșit. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor, deputaților, interpreților, secretariatului și cred că trebuie să vă anunț oficial ca toată lumea să știe că pe 16 și 17 martie pentru cei care doresc, ne putem revedea aici la Comisia Transporturi. Ședința se încheie. Activitatea continuă în martie. Le urez drum bun tuturor celor care se întorc acasă și în rest un weekend frumos.